Welcome to the next. Uh... Bine ați venit la următoarea reuniune a Comisiei DRA pe care o voi prezida în calitate de vicepreședinte al subcomisiei DRA. Vom avea un schimb de opinii cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, 3 mai. Invit, uh, am invitat-o pe Julie Maierczak, director al uh, organizației Report, Reporter Fără Frontieră. Am invitat-o de asemenea și pe Anne-Marie Hammer, director pentru politici al Forumului Global pentru Dezvoltarea Mass Mediei. Bun venit! În același timp, dragi colegi, 3 mai este ziua mondială a libertății presei și aș dori să vă aduc aminte situația alarmantă privind uh, libertatea presei. Um, un studiu efectuat de Freedom House ne arată că doar 13% din populația planetei se bucură de o presă liberă, adică de un peisaj media unde știrile politice au un caracter uh, robust, uh, cu garantarea siguranței jurna- jurnaliștilor, intervenția statului în uh, afacerile mass media este una minimă și presa nu face obiectul unor presiuni uh, economice. În ciuda situației uh, de peste tot din lume, avem și noi propriile probleme uh, nu putem tolera datul afară unor jurnaliști din motive politice în plus. Condamnăm în mod categoric asasinatele brutale a unor jurnaliști de investigație care au avut loc uh, la începutul acestui an în uh, Malta și în Slovacia și în uh, anul trecut. La fiecare cinci zile un jurnalist este ucis undeva pe lume pentru că oferă informații opiniei publice. Nu este o situație rușinoasă. Promovarea siguranței jurnaliștilor și combaterea impunității celor care îi atacă sunt elemente centrale pentru libertatea presei pe toate platformele media. Ziua Mondială a Libertății Presei comemorează, apreciază și uh, îi celebrează pe cei care luptă pentru valorile noastre ale libertății presei, drepturilor omului și democrației și suntem mândri că le aducem un omagiu cu acest uh, schimb de opinii. Am invitat oratorii, oratoarele pe care le-am menționat și cărora le-am uh, spus bun venit deja și aș dori să dau în primul rând cuvântul doamnei uh, Julie Maiaciac, directora organizației Reporter fără frontieră. Te, te rog, Julie, ai cuvântul.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 Mulțumesc doamnelor și domnilor deputați pentru această invitație. Vreau să vă spun uh, că eu nu sunt, nu sunt directoarea Reporteri Fără Frontiere um, a ONG-ului acestuia, ci directiva, directoarea numai a biroului uh, pentru Europa a organizației noastre, Reporteri Fără Frontiere, asta ca să nu creadă șeful meu că mă dau drept șefă în condițiile care nu sunt um, E o invitație care vine la momentul oportun. Astăzi, tocmai am uh, dezvăluit uh, clasamentul nostru privind libertatea presei 2018, deci cu mare plăcere o să vă prezint principalele aspecte conținute în acest uh, top, în acest clasament. A, ca să pot să vă prezint, așadar, iată pe hartă situația. și să vedem care sunt principalele tendințe care se desprind. Pe scurt, o deteriorare netă a uh, cadrului de lucru al ziariștilor, o ostilitate care astăzi este afișată sau chiar încurajată de către politicieni. Ziariștii sunt arătați cu degetul stigmatizați, în unele țări sunt considerați dușmanei poporului sau teroriști. Această tendință nu mai aparține doar uh, țărilor uh, autoritare, cum ar fi Turcia, Iranul sau Egiptul, ci se face resimțită și în democrațiile noastre europene și, în sfârșit, uh, influența crescândă a unui prototip al bărbatului puternic, în condițiile în care se acceptă sau chiar domină cenzura, supravegherea, supravegherea facilitată și de către noile tehnologii. Astăzi este foarte pregnant uh, climatul de ură la adresa ziariștilor în democrație, în democrații, încurajat de către oamenii politici, din ce în ce mai mult de către șefii de stat, iar ziaristul sau ziarist, uh, jurnalistica nu mai este ceva de sprijinit, ci din potrivă reprezentanții acestei meserii uh, Uh, sunt desemnați ca dușmani și sunt atacați ca atare. Iată uh, campionul absolut al uh, criticării presei, Donald Trump, care acuză în mod frecvent mass media și canale cum ar fi CNN, cum că ar fi dușmane ai poporului, o formulă care pe vremuri era dragă lui Iosef, Iosif Stalin. Uh, în fiecare zi el critică, um, care spune că articolele din uh, mass media tradiționale americane sunt pur și simplu fake news. La Casa Albă nu mai au uh, posibilitatea să meargă anumiți ziariști și anumite posturi de televiziune nu pot să mai emite de la Casa Albă. Nu pot să mai emite pur și simplu și acestea, asta înseamnă consecințe pentru că ziariștii sunt gen ce mai mult supuși unor violențe și acest lucru se repercutează și uh, peste tot în lume. Amendamentul numărul 1 din Constituția Europeană, din Constituția Americană, în schimb, uh, nu vorbește despre așa ceva. Iată, în aceste condiții, Statele Unite se găsesc la, uh, pe locul 45 la capitolul Libertatea presei. Au pierdut două locuri sau două puncte față de anul trecut dar și în european avem această situație cu atacuri la adresa ziariștilor și uh, apogeul a fost atins de către președintele Slovaciei. No, uh, se, uh, se corectează doamna de la Reporte Fără Frontiere, președintele Republicii Cehe, Miloš Zeman, care a venit în octombrie anul trecut la o conferință de presă cu o armă Kalashnikov falsă Uh, s-a așezat uh, și uh, vizibil vizibil era arma aceasta, Kalashnikovul pe care l-a ținut lângă el pe tot parcursul conferinței de presă. Nu știu dacă putem să avem o astfel de imagine mai îndeaproape. Este o imagine șocantă de neimaginat. Nu, de fapt era un filmuleț, un video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 A, vedeți că nu este pur și simplu o mitralieră de jucărie. În orice caz nu e mică. Din punctul meu de vedere, este vorba de incitarea la violență sau chiar incitarea la violență fizică, agresiunea fizică împotriva ziariștilor. Din păcate, nu am auzit pe nimeni din Europa, respons- responsabili europeni, să condamne oficial această această situație și Cehia, practic, astăzi ocupă locul 34 în clasamentul nostru, dar nu este singura țară unde avem probleme. În Slovacia, de pildă, uh, fostul prim-ministru Fico, care și-a dat emisia anul trecut, uh, a uh, tratat-o pe o ziaristă de prostituată împuțită și dușmană a Slovaciei, vedeți uh, uh, lideri europeni care se dădeau la astfel de practici periculoase chiar în Uniunea Europeană. Și cum mai vrem apoi ca Uniunea Europeană să fie credibilă când înfruntă uh, lideri cum ar fi Erdogan sau Sisi, cum să poți să ai o influență internațională în momentul în care liderii europeni atacă direct riștii. Uh, Uh, încurajați de practicile unui Trump sau unui Zeman, vedem că brutalitatea, violența fizică împotriva ziariștilor este tot, sunt tot mai mari, tot mai intense în toate colțurile lumii. De pildă Filipine, președintele Duterte, care uh, știe să insulte, uh, a spus unui ziarist și l-a amenințat că s-ar putea ca un asasinat să îl coste viața pentru că nu respecta Filipine și urmează o serie de invective. În Venezuela, forțele de ordine atacă direct ziariștii. Această țară pierde șase locuri în clasamentul nostru, cea mai mare cădere liberă din clasament, cu șase puncte, pentru că manifestanții pro-opoziție au fost uh, supuși uh, unor practici de intimidare, de abuz, de violență și așa mai departe, cu toatele orchestrate de către forțele polițienești. Și în alte țări, ziariștii sunt uh, de asta dată aruncați în închisoare pentru uh, și asta sub pretextul unor acuzații teroriste. Astăzi, Turcia, de pildă, este cea mai mare închisoare pentru ziariști din lume și procesele intentate ziariștilor, procese de masă, continuă. Recent s-au pronunțat uh, pedepse pe viață împotriva unor ziariști uh, foarte cunoscuți, cum ar fi frații Atan sau Nazin Islac. Statul de drept este călcat în picioare și chiar și hotărârile Curții Constituționale, cea mai înaltă autoritate în justiție care hotărâse ca doi ziariști să fie eliberați în ianuarie, aceste hotărâri au rămas fără urmare. În alte țări, ziariștii sunt acuzați cum că ar fi teroriști, de pildă în uh, Egipt, uh, unde prezidează generalul al-Sisi și în alte țări se invocă terorismul pentru a intimida, pentru a aresta uh, ziariștii. În 2017 au fost întemnițați 30 de ziariști în Egipt, situația este foarte clară. Vă dau un exemplu. Împotriva unui fotoreporter s-a cerut chiar uh, pedeapsa cu moartea. E o persoană care este întemnițată de patru ani de zile, în mod arbitrar. Acum se solicită pedeapsa cu moartea împotriva lui. Internetul era ultimul spațiu de libertate rămas uh, la dispoziție, însă acum nu mai este cazul pentru că s-au închis sute de site-uri de internet, dintre care și cel al Reporteri Fără Frontiere în această țară, în Egipt, în Rusia, în China, apoi uh, liderii respectiv, Putin și Xi Jinping, uh, nu fac decât să exporte în vecinătatea lor sisteme de represiune, sisteme de supraveghere ale uh, mijloacelor de informații ale internetului, iar uh, Putin a reușit să uh, lupte împotriva uh, tuturor formelor de libertate de expresie. Toată lumea este controlată de Kremlin, inclusiv oligarhii, și șase ziariști au fost asasinați în, uh, în ultimii ani în ultimii trei ani și cu totul 34 de ziariști au fost uh, asasinați în Rusia de când a venit la putere Putin. Uh, și Sputnik și uh, fosta uh, Russia Today sunt exemple de organe de presă care au fost închise sau intimidate. În China nu mai se poate face o investigație jurnalistică liberă, 60 de ziariști se află în închisoare, uh, unde suferă din cauza unor abuzuri și proaste tratamente uh, și premiul Nobel pentru pace și un blogger foarte cunoscut au murit în închisoare pentru că uh, au suferit de niște boli, cum ar fi cancerul, care le a costat viața în închisoare. Și supravegherea este una de masă, mulțumită și noilor tehnologii. Am făcut un tur de, tur de orizont al principalelor țări, dar aș vrea să spun ceva și despre fruntași. Uh, ei bine, pentru al doilea an consecutiv uh, se află în fruntea tratament, uh, mă scuzați, <laughs> clasamentului Norvegia, ca de obicei Suedia vine imediat după aceea, adică pe locul 2, iar țările de jos intră în acest top pe locul 3, în condițiile în care Finlanda, care a, a fost guduită um, de o poveste sau un scandal legat de protecția surselor, nu se găsește decât la locul, pe locul 4. Iar Kodashi uh, acum, aceleași țări ca și anul trecut, Corea de Nord, care păstrează <laughs> sau se menține pe ultimul loc, Eritrea, Turkmenistanul, apoi Siria și China, care ocupau exact aceleași locru, locuri și anul trecut. Aș face, dacă îmi permiteți, foarte pe scurt câteva observații într-un minut. În primul rând, ceva despre Irak, care astăzi uh, intră pe lista țărilor cu negru, adică acolo unde situația este extrem de gravă și observăm că nici când am avut atâtea țări cu negru pe harta libertății presei în lume, deci mă referam la țările cu culoarea neagră, și încă ceva în legătură cu cele mai spectaculoase căderi în acest clasament. Printre cele mai semnificative aș menționa printre cele printre aceste cinci căderi spectaculoase în clasament, patru se găsesc în Europa, în primul rând Malta, unde Caruana Galicia, uh, această ziaristă, a fost uh, ucisă într-o explozie a mașinii sale, apoi Serbia și Slovacia, uh, unde iar am cunoscut un asasinat, uh, două, într-o singură lună, în europeană, ceva fără precedent, și un ultim mesaj, nu așteptați să vă lipsească informațiile pentru a proteja și a promova informația. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, it was... Vă mulțumesc foarte mult, domnul Maier Țarc. Ați avut o intervenție foarte interesantă și dau acum cuvântul doamnei Ana Marie Hammer, director pentru politici al Forumului Global pentru Dezvoltarea Mass Media din Bruxelles. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a lua cuvântul în fața Comisiei dumneavoastră înaintea Zilei Mondiale a Libertății Presei. Ați spus, după cum a spus, mă numesc Anne-Marie Hammer, sunt uh, director pentru politica Forumului Global pentru Dezvoltarea Mass Mediei, o organizație care reprezintă sectorul de dezvoltare a mass mediei. Înainte de a ajunge la, Brus- la Bruxelles, am fost un manager de program al proiectului de raportare a criminalității organizate și corupției, o platformă de jurnalism uh, investigativ din uh, Bosnia. Uh, OCCRP este format din mai mult de 40 de centre investigative, de foarte mulți jurnaliști și mai multe uh, organizații de mass media de peste tot din lume. Este o rețea prezentă în Europa, Africa, Orientul apropiat, Asia și America Latină. Și astăzi am venit aici pentru a discuta uh, provocările cu care se confruntă rețeaua europeană a jurnaliștilor de investigație. Nu cred că sub uh, Um, că cineva nu este de acord cu mine, că Uniunea Europeană are datoria de a respecta valorile uh, democratice în această perioadă în care acestea par să, se, să fie erodate. Jurnaliștii de investigație au un rol uh, esențial uh, în instituțiile democratice și trebuie să fie ajutați de autoritățile de stat. După cum știți, Europa a fost profund uh, afectată de uh, asasinatele uh, șocante ale a jurnalistelor, a jurnalistei Daphne Caruana Galicia și Ian Cuceac în Malta și în Slovacia. Și în Europa, indicatorul regional s-a înrăutățit cel mai mult în clasamentul general privind libertatea presei. Malta a căzut 18 locuri până pe al 65-lea loc. Republica Cehă a ajuns pe locul 34, Slovacia a căzut cu 10 locuri până pe locul 27 și Bulgaria în continuare este pe locul 111 în sectorul de dezvoltare mass media observăm cu o îngrijorare tot mai mare țări din centrul Europei care pretind că ar fi uh, democrații, dar care uh, amenință uh, o mass media independentă. Asistăm la atacuri similare cu cele a lui Trump în Ungaria, în Republica Cehă și în Bulgaria, pentru a da doar câteva exemple. Uh, în Ungaria, membri ai rețelei uh, OCCRP, Direct 36 și Aplața, au fost numiți de mass media care um, apropiată de guvern ca fiind mercenara lui uh, Soros. Au fost uh, cheltuite sume imense de bani pentru a elimina pluralitatea mass media cu oligarhi care persecută sau cumpără diferite ziare, ziare și îngreunesc viața unor ziare independente. După cum s-a menționat deja, președintele Cehiei, Milos Zeman, a prezentat o pușcă de basalt cu, ocazie, cu ocazia unei conferințe de, de presă, a glumit cu președintele rus Vladimir Putin pe marginea necesității de a elimina jurnaliștii. Când guvernele creează un asemenea mediu negativ pentru o mass media liberă și independentă, nu fac decât să permită uh, o mentalitate de, uh, lin, de uh, linșa uh, jurnaliștii și uh, permit uh, să, legitimarea atacurilor împotriva uh, uh jurnaliștilor. Bulgaria este în continuare țara cea mai prost plasată uh, în clasamentul libertății pre, uh, presei. De exemplu, Dailan Peschi, un fost uh, șef al uh, uh serviciilor secrete care uh, controlează 80% din uh, mass media printată din uh, Bulgaria și există o toleranță, o intoleranță tot mai mare, mare împotriva pluralității mass media și această problemă este exacerbată când state cu controle democratice mai scăzute sunt invitate să adere la Uniunea Europeană în state cum ar fi Serbia, ca, cum ar fi Serbia și Muntenegru, de exemplu, jurnaliștii independenți întotdeauna sunt, uh, fac obiectul unor campanii denigratoare din partea mass mediei apropiată de guvern. De exemplu, doar în, în urmă cu câteva zile, o bombă a explodat în afara, în apropierea casei uh, unui jurnalist, Seat Sadikovic, uh, care a fost amenințat datorită anchetelor sale. Din păcate, uh, Uh, reducerea la tăcerea jurnaliștilor nu este un fenomen nou. În 1976, un jurnalist de investigație american, Dan Bowles, a fost ucis în urma unei bombe uh, care a fost plasată în, uh, în, în, în mașină un consorțiu de jurnaliști după aceea au continuat activitatea. Este o colaborare care continuă și astăzi. După asasinarea lui Ian Cuciac, rețeaua OCCRP a completat uh, anchetele de care se ocupa Ian uh, Cuciac. Forbidden Stories, un uh, proiect uh, non-profit uh, condus de, din Franța, care se concentrează pe continuarea uh, sau definitivarea activităților jurnaliștilor care se confruntă cu amenințări, a lansat uh, proiectul The Daphne Project în data de 15 aprilie, la care uh, participă 45 de jurnaliști din partea 18 organizații de presă din 15 țări, care s-au uh, adunat pentru a uh, definitiva uh, anchetele lui uh, Daphne. Aș dori să Um, insist asupra faptului că cei care îi ucid pe jurnaliști nu prea au de ce să se teamă, pentru că mai puțin din 10 la, de 10% din cei care au ucis pe jurnaliști au fost prinși și oricum nu sunt prinși cei care au comandat aceste uh, ucideri. Și dacă autoritățile uh, guvernamentale nu fac suficient pentru a-i proteja pe jurnaliști, ci din potrivă îi amenință, atunci uh, vor fi tot mai puțini jurnaliști uh, dispuși Uh, să desfășoare aceste uh, investigații. Ce poate să facă Uniunea Europeană pentru a-i proteja pe jurnaliștii um, de investigație? Rezoluția adoptată de curând de Parlamentul European în acest domeniu este un pas în uh, direcția bună, însă nu este suficient și am propune două, două măsuri. Considerăm că Ian Cuceac a fost um, expus uh, asasinilor uh, săi um, prin datorită cererii din uh, um, datorită nerespectării cadrului de a avea acces liber la, la informații. Știm, există prea multe, există numeroase cazuri unde jurnaliștii au fost am, am, amenințați pentru că au, au cerut să aibă un acces la informații publice. Rezoluția recentă a Parlamentului European, o rezoluție recentă a Parlamentului European cere uh, protejarea uh, avertizorilor de uh, integritate. Și cred că am putea să adoptăm o lege care să ceară protejarea uh, jurnaliștilor. Am putea să numim uh, legea lui uh, Ian. O a doua măsură ar fi crearea unui, unei organizații de consiliere pentru a uh, ancheta um, asa, asa, uh, cazurile de asasinare a jurnaliștilor. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, riscurile pentru, uh, uh, pentru ucigaș ar fi mai mari și am putea să numim această lege legea lui Dafne pentru a comemora pe Dafne Caruana Caliția propunem crearea unui uh, organizații cu, din care să facă parte experți care să sfătuiască forțele polițienești locale să verifice procedurile respectate de acestea. o asemenea organizație ar putea să depășească lipsa de încredere în capacitatea și voința autorităților de a clarifica asemenea cazuri și considerăm că existența unei asemenea organizații ar putea contribui la recâștigarea încrederii dacă Uniunea Europeană dorește să-și păstreze integritatea și să aibă un loc, un rol de lider când vine vorba de libertatea presei și a mass media în general, trebuie să facă tot ceea ce ține de puteri de prerogativele sale pentru a preveni alte asasinate a jurnaliștilor. În concluzie, depinde de noi toți să creăm un mediu în care toate vocile sunt tolerate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră de a îi proteja pe jurnaliști. Și acum o să dau cuvântul membrilor comisiei noastre. În primul rând, are cuvântul domnul Zamit. Vă rog. Well, uh, thank you. Uh, coming from Malta, I must... Mulțumesc. Pentru că vin din Malta, ar trebui să vă mulțumesc pentru ceea ce ați uh, spus uh, astăzi și pentru referințele uh, pe care le-ați făcut la Dafne Caruana Galiție. Chiar și sugestia dumneavoastră de a promova inițiative în onoarea sa mi se pare semnificativ. Am avut ocazia recent la Parlamentul European să dezbatem această temă și cred că este de datoria noastră să ne asigurăm că cei responsabili pentru Uh, asasinarea unui jurnalist de investigație precum uh, Daphne Caruana Galiția să nu rămână nepedepsit. Și iată de ce proiectul Daphne, pe care l-ați prezentat uh, cu 45 de jurnaliști din lumea întreagă, care reprezintă 80 de firme mass media din lumea întreagă, mi se pare că este un lucru încurajator chiar și pentru maltezi. Definiția mea preferată uh, a libertății de exprimare nu este doar uh, aceea pentru jurnaliști, ci libertatea de exprimare pentru întreaga societate. Libertatea de exprimare, așa cum este definită în Convenția pentru Drepturile Omului și în Carta Europeană pentru Drepturile Omului, nu este doar dreptul de a, a uh, Uh, împărți, să zicem așa, informație, ci și, și de a primi informație. Iată de ce proiectul acesta este atât de interesant pentru noi toți. Bineînțeles, uh, mă afectează uh, și mai mult pe mine, ca fiind din Malta, să văd că acum Malta este clasificată ca o țară dificilă din acest punct de vedere. Dacă ne gândim la ce s-a întâmplat chiar în ultimele zile nu mă surprinde faptul că am avut de pierdut uh, în această listă. Pot să uh, vă uh, dau o copie cu un jurnal din Malta și primul ministru spunea că pentru proiectul DAFNE îi încurajez pe toți susținătorii să uh, participe la uh, sărbătorirea de 1 mai. Iată care este răspunsul, acela de a avea o uh, manifestație mare, majoră, mai mare decât de obicei, ca și cum aceasta ar liniști în vreun fel lucrurile și ar distrage atenția de la ce se întâmplă în proiectul DAFNE. Ministrul uh, pentru Educație, care ar avea sarcina să protejeze jurnaliștii, uh, sugerează că Consorțiul Internațional uh, pentru Jurnaliști dorește să se impună în Malta. Domnul ministru Cardona spune că jurnaliștii încearcă să nu mai respecte nicio regulă. Coordonatorul primului ministru uh, spune că agențiile de știri uh, din uh, Malta intimidează și răspund că nu vor fi intimidați. Iată deci situația, contextul în care ne aflăm și iată doar la puțin timp de Ziua Internațională a Presei, cred că trebuie să reacționăm împreună și sunt de acord cu ce ați spus la sfârșit, să nu așteptăm până nu va fi prea târziu, trebuie să reacționăm imediat, pentru că de multe ori uh, vocea noastră a fost uh, uh, trecută sub tăcere, dar până la urmă ceea ce noi facem va merge mai departe, societatea va fi informată și situațiile dificile sunt monitorizate în permanență este important să extindem susținerea și ajutorul pentru toți cei care lucrează în acest domeniu al jurnalismului de investigație. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră. Știm că Uniunea Europeană este o uniune foarte diversificată din multe puncte de vedere. Mă surprinde însă cât de diversă este Uniunea din punctul de vedere al independenței și pluralismului sau libertății presei. Așa cum ne-a spus și dumneavoastră, pe locul al doilea, pe lista făcută de Reporterii Fără Frotiere, se află Suedia, Însă, din câte am înțeles, Bulgaria ar fi pe locul 100 și ceva. Deci un stat membru, pe locul 111. Este un decalaj enorm din punctul de vedere al independenței presei și a pluralismului mass mediei, chiar în interiorul UE și cred că asta ar trebui să ne îngrijoreze pe noi toți și în special instituțiile europene. Vreau să vă întreb de aceea ce credeți că pot face instituțiile europene pentru a reduce acest decalaj, pentru a ajunge la o medie europeană de independență a presei mult mai ridicată, astfel încât uh, toate statele membre să capete culoarea galbenă sau albă pe lista dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! domnule Soler și acum uh, doamna Vergia. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, uh, de asemenea, pentru intervențiile dumneavoastră, pentru uh, rolul pe care îl aveți de avertizor de integritate, într-un fel, în ceea ce privește situația jurnaliștilor în lumea întreagă și, în special, în Europa. M-am uitat uh, cu foarte mare atenție, dar uh, foarte rapid la raportul pe care l-ați prezentat, uh, raportul UNICEF, și am văzut că începând cu 2012 s-a înregistrat o tendință de creștere, creșterea numărului de asasinate în rândul jurnaliștilor, în special în rândul femeilor, în țările unde Uh, situația este una pașnică. De exemplu, în Mexic, sunt mult mai mulți jurnaliști asasinați în Mexic decât în Siria, de exemplu. Mi se pare că e un element demn de analizat și dumneavoastră ați menționat acest lucru. Doi jurnaliști europeni asasinați în doar cinci luni de zile e de-a dreptul îngrijorător. Parlamentul European a reacționat așa cum trebuie. În ambele cazuri am adoptat o rezoluție pe această temă. Așa cum ați spus și dumneavoastră, libertatea presei merge destul de rău peste tot în lume și acest element uh, trebuie uh, subliniat. Se vorbește deseori și de fobia față de mass media. Dacă vedem imaginea, de exemplu, cu președintele Cehiei, e adevărat că uh, e greu de reacționat la așa ceva și uh, urmăresc ceea ce ați spus și dumneavoastră cu foarte mult interes. Cred că Comisia noastră este locul potrivit pentru a dezbate astfel de elemente. Pe de altă parte, nu doar țările autoritare sunt vizate aici, Dumneavoastră citați, de exemplu, uh, Marocul în ceea ce privește numărul ridicat al jurnaliștilor care se află la închisoare. Rare ori se vorbește despre Maroc și totuși libertatea presei acolo este uh, destul de îndoielnică. Sunt foarte mulți jurnaliști care sunt la închisoare, mulți care n-au voie să intre pe teritoriul Marocului Ați vorbit despre cazul Șucan și mi se pare că și acesta este simbolic, pentru că el nu și-a făcut decât uh, treaba și uh, totuși riscă pedeapsa cu moartea în Egipt. Și uh, reamintim și situația lui Raif Badawi, care și el se află la închisoare, deși este laureat al premiului Saharov și asta doar pentru că a îndrăznit să-și spună punctul de vedere. Pregătisem și câteva întrebări cu o tentă provocatoare, aș spune, pe care am să le prezint succint. Înțeleg că trebuie să luptăm împotriva știrilor false, însă vreau să vă întreb cum credeți că putem ajunge la un echilibru cu libertatea de exprimare? Pentru că linia de demarcație între această luptă față de știrile false și uh, libertatea sau libertățile noastre este destul de fină, destul de subțire, mai ales în contextul actual pe care l-am descris. O a doua îngrijorare cum putem proteja mai bine avertizorii de integritate. Este un lucru pe care l-am cerut de nenumărate ori la Parlamentul European. Am văzut că în multe uh, state membre se vorbește despre confidențialitate, despre secretul uh, în lumea de afaceri și, în al treilea rând, ce poate face Uniunea și aș adăuga ce poate face Uniunea fără statele membre, pentru că de multe ori aici la Parlamentul European ne pronunțăm în legătură cu anumite teme, însă dacă statele membre nu dau curs uh, rezoluțiilor noastre, atunci nu se întâmplă nimic. Trebuie să ne asumăm această responsabilitate. Poate o vom face cu ocazia viitoarelor alegeri europene. Îmi doresc acest uh, lucru dar uh, cred că situația uh, libertății uh, presei este îngrijorătoare și nu trebuie să fie doar o declarație frumoasă. Trebuie să meargă dincolo de asta. Mulțumesc, doamna Vergiat. Și acum dau cuvântul domnului Amador Sangerico, uh, care este uh, subșeful Departamentului pentru Drepturile Omului. Vă rog. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și invitațiilor pentru prezentările atât de interesante și uh, complete. Domnule președinte, este o dezbatere importantă astăzi în același timp uh, cu aceste rapoarte îngrijorătoare care tocmai au fost făcute publice de către reporterii fără frontiere. Momentul, de asemenea, coincide cu uh, sărbătorirea de săptămâna viitoare, pe 3 mai, a Zilei Internaționale a Presei. Deci este un moment uh, prielnic pentru o astfel de dezbatere. Trei comentarii pe care aș dori să le fac. În primul rând, în legătură cu contextul și al doilea legat de angajamentul uh, extern al SAE și, în al treilea rând, evenimentul de săptămâna viitoare. În ceea ce privește contextul actual, deci prima chestiune, sunt absolut de acord cu prezentarea făcută de invitații de astăzi. Sunt exemple grăitoare uh, care au fost uh, prezentate aici, atât în ceea ce privește situația din interiorul, cât și din afara UE. Libertatea presei se deteriorează pe zi ce trece, ceea ce este de dreptul îngrijorător. În al doilea rând, angajamentul pe care și-l poate lua SEAE la nivelul UE din punct de vedere politic, Libertatea de exprimare este un element care este inclus în toate documentele noastre strategice și de politice în consensul UE pentru dezvoltare și altele. Utilizăm, pe de altă parte, și diplomația publică și alte instrumente pentru a uh, condamna abuzurile și pentru a promova libertatea uh, de exprimare, un lucru pe care îl facem în mod sistematic, de exemplu, s-a dezbătut mai devreme problema Mexicului, asasinarea jurnaliștilor și detenția jurnaliștilor în aceste țări este criticată mereu de noi. Pe de altă parte, avem uh, în jur de 15 uh, dialoguri deschise cu țări terțe dialoguri în cadrul cărora reamintim de fiecare dată importanța angajamentelor internaționale. Însă mai important decât uh, atâta este să ajungem la rezultate concrete, de exemplu eliberarea jurnaliștilor care se află la închisoare și așa mai departe, lucru care se și întâmplă. Avem uh, dialoguri în care uh, ne centrăm pe mediul digital și libertatea presei în acest mediu, Domnul Lambrinidis uh, se ocupă la nivel înalt de acest lucru în toate vizitele pe care le realizează. Din punct de vedere financiar, Uniunea Europeană susține o mass media liberă și plurală în multe țări, bineînțeles menținând un dialog deschis cu societatea civilă. În ultimii uh, șase ani am avut peste 60 de granturi, 200 uh, de activiști uh, pentru drepturile omului pe care i-am susținut prin aceste proiecte, proiecte în care s-a implicat mecanismul european care în ultimii ani a oferit ajutor pentru aproximativ 350 de activiști care aveau de-a face cu libertatea de exprimare. În jur de 300 dintre ei au uh, primit uh, ajutor uh, de urgență și 75 ajutor pentru relocare. În sfârșit, domnule președinte, referitor la evenimentul de săptămâna viitoare, ne vom implica foarte activ în sărbătorirea Zilei Internaționale a Presei. În altul reprezentant, doamna Mogherini va face publică o declarație în numele Uniunii Europene o declarație din partea statelor membre în care se va condamna violența față de jurnaliști, în special față de femeile jurnaliste și cerând ca vinovații să fie trași la răspundere. Declarație ce va fi însoțită de o campanie mass media lansată de delegațiile noastre în țările terțe, tocmai pentru a spori uh, conștientizarea populației și pentru a spori această diplomație publică despre care vorbeam. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Sanchez Rico. Am ajuns la sfârșitul acestui punct și uh, voi da cuvântul invitatelor noastre care vor răspunde la întrebările adresate. Vă rog. I'm not in five minutes, if possible. Yes. Not more than five minutes. Um, alors, sur les énormes écarts... În ce privește diferențele enorme între țările din Europeană, ce este de făcut așadar? Sunt de acord cu dumneavoastră, există diferențe foarte mari și mi se pare bizar faptul că țările candidate uh, trebuie să respecte niște criterii riguroase și odată ce au intrat în Uniunea Europeană, nu li se mai cere socoteală absolut deloc acestor țări. Poate că, într-adevăr, ar fi bine să existe niște criterii care să fie respectate și monitorizate, inclusiv după ce țara respectivă a intrat în Uniunea Europeană. Asta ar fi un minim. Cât privește știrile false și libertatea de expresie, sunt de acord și aici cu Marie-Christine Vergia, trebuie să fim uh, atenți. De ce? Pentru că în multe țări, astăzi, uh, multe regimuri autoritare, termenul fake news sau știri false este folosit, deci nu mai țările autoritare, mă gândesc chiar și la Trump, uh, termenul este utilizat, uh, legislația vizează acest fenomen tocmai pentru a ataca ziariștii, ziariștii care critică, ziariștii independenți. Astfel, e un mod de a le pune botnița acestor ziariști independenți. Deci să fim atent, uh, atenți la contextul de care vorbim, să nu vorbim despre fake news și, și pur și simplu despre dezinformare. Considerăm de aceea, de asemenea, că nu statele și nici platformele media trebuie să spună ce e adevărat și ce nu este adevărat. Cât privește avertizorii și cei care dau alerta, Comisia a făcut numai ce o propunere și aș dori să arăt că această propunere conține o mare problemă. După cum urmează, dacă un astfel de avertizor se adresează direct presei, este foarte puțin probabil ca el să fie protejat, dacă este să citim textul propus de comisie. Pe când acest element este absolut esențial și anume că acești avertizori, acești dătători de alertă să poată direct să meargă în fața presei, deoarece ziariștii au uh, rolul de a pune cap la cap niște informații, de a le verifica și, practic, Asta conferă credibilitatea acestor persoane care dau uh, alerta și le arată și buna credință. Spun asta pentru că știu că veți privi în curând la Parlament acest text, această propunere și vă atrag atenția să fiți atenți, să fiți vigilenți pentru a proteja aceste persoane atunci când ele hotărăsc să se adreseze presei. Cât privește situația din Ungaria, da, bineînțeles, este o situație preocupantă și pentru noi, situația din această țară, uh, nu am insistat pe ce se întâmplă în Uniunea Europeană pentru că, aflându-mă aici, în fața dumneavoastră, la DROA, m-am gândit că pe undeva sunteți uh, cumva orientați către țările terțe mai mult decât uh, ce se petrece în Uniunea Europeană, lucruri care poate sunt mai bine cunoscute, dar bineînțeles, Victor Orban a acaparat uh, mass media publice, a cumpărat organele de presă private prin prietenii săi oligarhi, a condus campanii de incitare la ură în uh, țara sa și uh, există acolo o dezinformare care domnește și care se răspândește și care este cât se poate de îngrijorătoare. Cred că am răspuns. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Dacă îmi permiteți, am să uh, reprezint acum uh, Forumul Global pentru Libertatea Mediei, pentru a vă putea răspunde la întrebarea dumneavoastră. S-a pus o întrebare, poate a fost ceva implicit, în legătură de cum sprijinim libertatea presei. presei. Ne-am concentrat foarte mult pe Facebook și pe reglementarea acestor noi forme de expresie. În loc de asta ar trebui să ne uh, concentrăm uh, pe formele clasice de jurnalism care nu sunt orientate comercial. Pentru că se poate astfel uh, îndigui dezinformarea. pentru că acești, uh, aceste fenomene înseamnă că vom avea tot mai puțin ziariști, tot mai puțin bani pentru presă. Trebuie să promovăm interesul public, protecția acestuia și finanțări publice și private alternative pentru ziariști. Pentru că uh, jurnalistica are un impact uh, deosebit pe care Alte tipuri de media nu le pot atinge. Într-adevăr, uh, mass media se confruntă cu o criză de durabilitate, de sustenabilitate, fără precedent, cum să continui să ai conținut de calitate și să ai uh, cititori uh, fără finanțare, fără sprijin, fără ajutor. Deci noi ce am încercat să facem în acest sens este să găsim, să căutăm și să și găsim eventual uh, forme de finanțare, pentru că, printre altele, ziariștii se confruntă și cu o formă de sărăcire foarte accentuată. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, uh, draga Julie, draga Anne-Marie. Vă mulțumesc pentru contribuțiile voastre. Noi, ca și membrii maghiari ai Parlamentului uh, European uh, și aparținând Partidului lui Orban nu sunt de acord cu crizele, cu criticile adresate, dar în calitatea mea de președinte al acestui schimb de vederi n-am să mă exprim ca atare. Pe de altă parte, Comisia DROA se ocupe de țările, de drepturile omului în țările terțe, nu așa, de drepturile omului în țările terțe, dar a trebuit totuși să iau o scurtă poziție în legătură cu critica pe care a adresat-o Ungariei, numai ce. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult că ați venit aici, am avut un schimb de vederi foarte interesant și continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de uh, îmbunătățirea acțiunilor UE în materie de drepturi culturale, economic, sociale și așa mai departe. Și acum facem o scurtă pauză. Domnul președinte, întrerupt microfonul. Dear colleagues, dear audience, let Stimați colegi și invitați, haideți să continuăm cu prezentarea unui studiu pe care comisia noastră l-a comandat anul trecut. Vreau Vreau să îl întâmpin aici pe profesorul Colm Osanede, care este profesor de drept constituțional în Regatul Unit la University College of London. Parlamentul a insistat în multe rezoluții și de-a lungul unor negocieri uh, instituționale pentru niște instrumente financiare pe care să le uh, promoveze sau prin care Uniunea Europeană să promoveze pe plan extern drepturile omului, dar uh, în contextul economic, social și cultural. Pentru că aceste drepturi decur direct atât din tratele europene cât și din convențiile internaționale în materie Ambele tipuri de drepturi eh, trebuie să fie în centrul atenției, dar nu s-a întâmplat asta în trecut, cu siguranță, lucru confirmat și de uh, proiectele de cercetare din acest domeniu. Însă, al doilea plan de acțiune pe drepturile uh, omului din UE din 2015 arată foarte clar care sunt obiectivele definite pentru statele membre, pentru Uniunea Europeană și anume o agendă completă care să promoveze acest gen de drepturi economice, sociale și culturale în toate acțiunile sale uh, pe dimensiunea externă. Principalii autori ai studiului au fost solicitați să analizeze mai în amănunt în ce măsură s-au înregistrat progrese în cadrul politicii externe europene când vine vorba de implementarea unor astfel de angajamente și să facă um, recomandări concrete în legătură cu, cu modul în care Uniunea Europeană poate să fie mai activă în acest domeniu. Ați primit tot studiul pe e-mail, s-au uh, distribuit și copiii pe hârtie, sunt disponibile aici în sală. Dau cuvântul domnului profesor pentru a ne spune care sunt principalele rezultate din acest studiu. Bun venit, domnule profesor! Mulțumesc, uh, domnule uh, președinte, și mulțumesc subcomisiei DROA pentru că ne-a comandat acest studiu și apoi pentru că m-a invitat aici astăzi pentru a prezenta concluziile noastre. Acest uh, raport uh, are trei autori, uh, ceilalți doi colegi nu pot să fie prezenți aici și se scuză pentru asta, însă, bineînțeles, tot ce lipsește din raport este din vina lor și tot ce este frumos și riguros este, bineînțeles, contribuția mea personală. Foarte pe scurt, aș face o prezentare a acestui raport, a metodei noastre de lucru, a concluziilor acestuia și apoi, uh, deci voi continua în această ordine. Foarte multe amănunte, bineînțeles, se regăsesc în textul propriu-zis al uh, raportului, care este de altfel destul de uh, amănunțit și face recomandări uh, cât se poate de concrete. Aș începe subliniind faptul că articolul 21 din Tratatul Uniunii Europene afirmă faptul că acțiunea externă a UE trebuie să fie ghidată de principiul universalității și indivizibilității drepturilor umane. Uh, acest angajament general, principial, înseamnă că Uniunea Europeană este astfel orientată în acțiunea sa externă, nu numai pentru a uh, pune în practică drepturile umane, cum ar fi libertatea de expresie, dar și uh, pentru a uh, îndeplini uh, drepturi economice, sociale, culturale, cum ai fi la capitolul economic, dreptul la educație, dreptul la o muncă decentă și bine plătită și așa mai departe. Acestea fac parte din spectrul indivizibil și universal al drepturilor uh, umane, așa cum au fost recunoscute de către multe instrumente ONU, ale Consiliului Europei și ale Uniunii Europene, respectiv. Acest stadiu, studiu își propune să vadă ce progrese a registrat Uniunea Europeană în punerea în uh, practică a acestui angajament pentru drepturile economice, sociale și culturale. Cu accent pe cele trei drepturi pe care le-am menționat, uh, nivel de viață decent, drept la educație și apoi un loc de muncă decent. De asemenea, studiul se identifică acele mm, obstacole structurale care ar putea împiedica Uniunea Europeană să nu promoveze așa cum trebuie sau în mod eficace aceste drepturi. De asemenea, se re, uh, fac recomandări uh, concrete în legătură cu modul în care se pot remedia aceste situații în Europeană. Cercetarea se bazează în principal pe uh, analiza documentelor, pe o serie de interviuri cu o serie de oficiali dintr-o serie de uh, instituții europene și din delegațiile UE și vreau să aduc un omagiu celor care au jucat jocul și care ne-au dat multe informații, ne-au ajutat să punem în context uh, ceea ce am primit ca informații și astfel au determinat concluziile noastre. Deci, care sunt concluziile raportului? <clears throat> Drepturile economice, sociale și culturale uh, permit indivizilor să participe pe picior de egalitate în viața economică, socială și culturală din societățile lor și aceste uh, lucruri sunt consfințite printr-o serie de instrumente uh, ale ONU sau prin instituții cum ar fi um, Consiliul Economic și Social uh, sau uh, un instrument cum este Carta Drepturilor Fundamentale ratificate de deci, toate statele membre. Uniunea Europeană uh, s-a angajat să respecte aceste drepturi, inclusiv, după cum spuneam, prin intermediul Cartei Drepturilor Fundamentale, care conține o serie întreagă de trimiteri concrete la cele trei tipuri de drepturi, inclusiv la cele pe care uh, ne concentrăm în raportul de față. Acest angajament pentru drepturile economice, sociale și culturale a fost deseori văzut ca mai puțin importante ca alte obligații din domeniul drepturilor umane, însă, așa cum s-a spus în mod repetat de către UE, de către Consiliul Europei, de către ONU, uh, toate drepturile umane sunt indivizibile, adică nu poți să te bucuri de drepturi politice sau de reprezentare civică dacă nu ai drepturi economice, sociale și așa mai departe. Și invers. Și asta s-a recunoscut mai cu seamă, așa cum am spus, în contextul acțiunii externe prin intermediul articolului 21 din tratatul TUE. Uniunea Europeană are în principial un respect pentru drepturile umane în articolul 2 și își dorește ca să fie eradicată ă, sărăcia și excluziunea socială menținute, ă, menționate ă, în mod concret la articolul 3, dar și în Carta Drepturilor Fundamentale. Acest angajament pentru a promova aceste tipuri de drepturi în toate aspectele funcționării sale ca Uniune, inclusiv în acțiunea sa externă, se reflectă în obiectivul 17 din al doilea plan UE de acțiune privind dreptul omului și democrația care angajează instituțiile europene să promoveze o agendă completă pentru a avea aceste tipuri de drepturi în vizor în cadrul acțiunilor sale externe. Alte angajamente asemănătoare se regăsesc în alte instrumente, cum ar fi planul de acțiune privind genul 2016-2020, concluziile Consiliului 2017 sau uh, noul consens european privind dezvoltarea din anul 2017. Mai mult decât atât, Uniunea Europeană a luat o serie de inițiative specifice pentru a promova aceste uh, tipuri de drepturi prin intermediul acțiunilor sale externe. Am dat câteva uh, exemple în uh, prezentarea mea, de pildă activități de uh, construirea capacităților pentru a sprijini guvernele partenere să implementeze Convenția ILO, dezvoltarea programului Global Public Goods, precum și alte elemente regăsite în politica sa de comerț sau de dezvoltare. Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană a făcut ceva, a luat măsuri, instituțiile europene au acționat așadar conform obiectivului 17 pentru a promova drepturile economice, sociale și culturale în cadrul politicii sale externe. Cu toate acestea, veștile bune le-am spus, acum poate că ar trebui să trec și la veștile mai puțin bune, la lacune. Uh, deseori politica europeană nu a fost bine concentrată, n-a avut impact, nu a fost uh, în coerență cu alte măsuri din cadrul uh, politicii externe. Acțiunea europeană pentru promovarea acestor drepturi nu a fost la fel de vizibilă ca cea pentru promovarea drepturilor civice și politice. Și, de exemplu, în prezent, niciuna dintre liniile orientative pe drepturile umane din Europeană nu se referă în mod direct și concret la drepturile economice, culturale și sociale. Iar uh, funcționarii intervievați pentru, în cadrul acestor interviuri a spus că e nevoie de astfel de linii orientative specifice pentru a se progresa pe ceea ce ni s-a spus că ar fi un uh, dosar uh, orfan, adică de care nimeni nu prea se preocupă. Însă este clar că există o certitudine în jurul acestor drepturi și Multe state membre au anumită atitudine reticentă față de aceste drepturi, ceea ce înseamnă că asta a împiedicat uh, promovarea unei agende cu adevărat ambițioase pe plan european pentru aceste drepturi. Raportul arată care sunt principalele provocări și asta din punctul de vedere a trei drepturi specifice. As to the lack of clear oferi, oferim detalii când vine vorba de aceste capitole specifice, din punct de vedere a lipsei unei priorități și planul de acțiune concretă. Încercăm apoi să identificăm uh, modalitățile de acoperire a acestor uh, lipsuri și facem o serie de recomandări specifice în legătură cu uh, modul în care inițiativele europene ar putea să fie uh, consolidată și extinsă pentru a garanta o mai bună respectare a acestor drepturi. Veți regăsi mai multe detalii în raport în sine, însă, de exemplu, când vine vorba de condiții favorabile de lucru, raportul recurge la diferite uh, recomandări. Pe uh, gama acestor uh, drepturi ar trebui să uh, depindă de revizuirea standardelor în acest domeniu, mecanismele de monitorizare a acestor acorduri ar trebui să fie mai precise, ar trebui să se folosească mai mult de uh, evaluarea, de evaluările impactului asupra situației drepturilor omului și că dialogul politic sau dialogul privind uh, drepturile omului cu alte state să fie Um, să aibă o, o poziție mai proeminentă și facem și recomandări transversale care nu se referă doar la aceste trei drepturi spe- specifice, dar care acoperă întregul uh, spectru al uh, drepturilor economice, sociale și culturale. Din nou, în raport uh, veți regăsi multe detalii, două pagini și jumătate de recomandări specifice, dar câteva exemple am recomandat adoptarea unor orientări generale specifice ale Uniunii Europene privind uh, drepturile economice, sociale și culturale, inclusiv identificarea unor zone unde este nevoie de acțiuni prioritare pentru aceste drepturi. Recomandăm o pregătire specială a funcționarilor uh, europeni implicați în programe de dezvoltare. Am sugerat ca liniile directoare folosite în relațiile cu state terțe să fie actualizate pentru a se concentra mai mult pe aceste drepturi economice, sociale și culturale care fac parte din acțiunile prioritare. Am propus de asemenea revizuirea punctelor de referință din acest punct de vedere, de vedere crearea unui posibil forum cu Uh, în cooperare cu Organizația Națiunilor Unite dedicată acestor uh, drepturi și, în fine, cerem o revizuire a planului de acțiune a Uniunii Europene privind drepturile omului și uh, democrație pentru a vedea care sunt posibilitățile de promovare a acestor drepturi dincolo de anul 2020. În rezumat, acest raport conține o serie de, raport, de recomandări specifice structurate tocmai pentru a oferi un grad mai mare de, um, de structurare, de, stru, de organizare a acestui uh, domeniu și pentru a preciza mai mult angajamentele generale din uh, obiectivul 17. Am înțeles că este nevoie ca angajamentele Uniunii Europene să se transforme în niște acțiuni concrete și insistăm asupra rolului Comisiei și a Parlamentului din acest punct de vedere. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru contribuția foarte interesantă și, dacă îmi permiteți, aș da cuvântul uh, membrilor comisiei noastre. Primul este domnul Sole. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc autorilor acestui studiu. Extrem de interesant. Uh, vă mulțumesc, domnule profesor Osineider. Îmi cer scuze dacă nu v-am pronunțat bine numele pentru prezentarea Grupul meu a avut inițiativa uh, acestui studiu și ne bucură rezultatul pe care uh, tocmai ni l-ați uh, prezentat. Abia așteptăm să vedem uh, ca acest studiu să ajungă la diferite instituții europene. Noi considerăm că drepturile economice, sociale și culturale sunt într-adevăr uh, copilul neglijat al uh, politicii Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului, nu doar neglijat nu doar de către Serviciul European de Acțiune Externă, de Comisie sau de statele membre, dar, dacă îmi permiteți, aș putea spune că a fost neglijat și de subcomisia noastră responsabilă pentru drepturile omului. În continuare, ne axăm prea mult uh, discuțiile și activitatea subcomisiei noastre pe drepturi civile și politice, inclusiv când vizităm state terță și discutăm uh, programul de lucru al uh, subcomisiei noastre, neglijăm drepturile economice, sociale și culturale. Deci cred că ar trebui să uh, ne facem și noi temele de acasă. Drept urmare, acest studiu este unul important, vine la momentul potrivit pentru a ne aduce atenția nouă tuturor de importanța și, uh, și de importanța și legătura strânsă existentă între toate categoriile de uh, drepturi. Acest uh, studiu ne prezintă situația actuală. Există în continuare provocări pentru ca angajamentele Uniunii Europene să, uh, de, de a trata în mod egal drepturile economice, sociale și culturale pe picior de egalitate cu cele uh, uh, civile și politice. În studiu se spune că acțiuni concrete ale Uniunii Europene privind drepturile economice, sociale și culturale rămân, de, uh, rămân lipsă. Și este o concluzie îngrijorătoare care nu ar trebui să fie evitată, ignorată de, co- de comisia noastră. De fapt, Uniunea Europeană nu face, de, nu face uh, să apere, decât să apere prin cuvinte drepturile omului, inclusiv prin politica de dezvoltare și prin politica comercială, angajamentele luate pe hârtie arareori se regăsesc uh, și devin concrete în diferitele domenii de uh, activitate mi se pare că dați vina pe această situație pe lipsa unui consens în rândul statelor membre privind uh, importan- uh, importanța egală a tuturor acestor drepturi. Îmi pare foarte rău că suntem în această a, uh, situație. Mi-aș dori ca pentru toate statele membre să devină, a, să devină clar că toate categoriile de drepturi sunt egale. Ne bucură recomandările din acest studiu, elaborarea unui nou set de recomandări privind drepturile economice, sociale și culturale de către Uniunea Europeană. Și acum, dacă îmi permiteți, v-aș adresa câteva întrebări. În primul rând, discutând despre aceste noi linii uh, directoare propuse de dumneavoastră în recomandări, ați putea să ne dați mai multe detalii despre cum ar trebui să arate aceste, sau, aceste linii directoare și cum ar putea oferi um, o orientare generală a instituțiilor europene. Apoi, recomandările nu sunt uh, țintite în mod specific uh, unor instituții europene și din acest punct de vedere v-aș ruga să ne spuneți mai multe despre ce ar putea să facă mai concret Parlamentul European. Pentru că spuneți că Parlamentul European îi revine un rol cheie când, în, când vine vorba de punerea în aplicare acestor drepturi și ce putem face noi, instituția noastră, concret din acest punct de vedere. Și trecând la celelalte instituții, rolul uh, reprezentantului uh, special al Uniunii Europene pentru drepturile omului. Uh, cum vedeți rolul acestuia Cu mine vorba de promovarea drepturilor economice, sociale și culturale? De asemenea, recomandări specifice adresate fiecarei uh, instituții uh, europene în promovarea și implementarea acestor drepturi și, în fine, ați putea să ne indicați care sunt uh, statele membre care sunt mai proactive, mai constructive sau care sunt cele care uh, pun uh, bețe în roate în fața promovării acestor drepturi. Vă mulțumesc, domnule Sole. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Văd că nu. Nu știu dacă doamna Ingrid, Ingrid Torsnes este prezentă ofițer politic pe drepturi, uh, drepturile omului. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă uh, mulțumesc pentru prezentarea excelentă a acestui studiu și pentru comentariile anterioare. Serviciul European de Acțiune Externă salută acest uh, studiu. Este o inițiativă foarte bună care vine la momentul potrivit și aceste recomandări ne vor fi foarte utile pe măsură ce mergem înainte cu acest dosar. Noi um, ne-am luat un angajament față de drepturile economice, sociale și culturale, facem foarte multe lucruri, unele dintre acestea au fost menționate, dar aș dori să menționez uh, munca făcută prin intermediul uh, cooperării pentru uh, dezvoltare, promovarea drepturilor omului la acces la apă, la alimente și așa mai departe. Discutăm toate aceste chestiuni în dialogul uh, privind drepturile omului pe care îl putem cu state terțe. Comisia Europeană, de exemplu, uh, este puternic angajată și în cadrul Organizației Internaționale a Muncii și chiar dacă nu există o rezoluție specifică promovată de Uniunea Europeană în sine, statele membre sunt foarte active în acest domeniu și există o serie de rezoluții adoptate în Consiliul uh, ONU pentru drepturile omului și, pentru, și în cadrul adunării generale a Organizației Națiunilor Unite care se referă la drepturile economice, sociale și culturale. Înțelegem în același timp că am putea să facem și mai multe lucruri și suntem în procesul elaborării unor orientări generale și, de fapt, mă bucură faptul să văd că există chiar o recomandare concretă în acest sens, în acest studiu. Am discutat pe larg acest subiect în uh, SEAE și împreună cu colegiul de comisari am decis să uh, elaborăm recomandă, orientări generale pe uh, drepturi specifice și nu în mod uh, general. De la um, direcția privind uh, drepturile omului am început, de exemplu, cu drepturile pentru apă și canalizare, acces la servicii de apă potabilă și canalizare. Este un punct de plecare, desigur, și angajamentul nostru este unul cuprinzător, nu va fi suficient să ne ocupăm de un singur uh, drept, însă este un început și cred că acest proces va fi unul uh, care ne va fi de folos când ne vom ocupa de alte chestiuni tematice, cum ar fi uh, cazare, educație, sănătate și așa mai departe. Este, acestea sunt acțiunile uh, concrete pe care le facem noi acum și uh, Așteptăm să vedem și noi aceste recomandări care ne vor fi foarte utile. Ne bucurăm de sprijin din partea statelor membre și încercăm să discutăm și cu ONG-uri pentru a ne asigura că acestea sunt bine integrate în procesul redactării acestor recomandări și acestor orientări generale. Cadrul ONU este bine dezvoltat din acest punct de vedere, colaborăm îndeaproape cu raportorul uh, special care se ocupă de apă și uh, canalizare. Vă mulțumesc din nou și o să, continu- o să ne continuăm munca. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Torsnes, și vă dau din nou cuvântul, domnule profesor, pentru a răspunde și eventual comenta vis-a-vis -vis de pozițiile exprimate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru observații și uh, reacții. Uh, mă bucură cele auzite și anume elaborarea unor linii directoare specifice și faptul că ați început cu apa și uh, canalizarea. În raport, care a fost scris în urmă cu câteva luni, recomandăm elaborarea unor uh, orientări generale care să se concentreze pe zonele, pe domenii uh, prioritare, pentru că Spectrul drepturilor economice, sociale și culturale este unul foarte cuprinzător și în raport insistăm asupra necesității unor acțiuni țintite, direcționate înspre priorități identificate de către instituțiile europene. Deci ne bucură această inițiativă a Serviciului European de Acțiune Externă, în colaborare cu Comisia Europeană și cu alte instituții, de a promova elaborarea unor uh, orientări generale, începând de la apă și canalizare. Domnul Sole a întrebat care ar fi orientările generale specifice pe care autorii acestui acestui studiu le-ar recomanda și în lipsa, în absența colegilor mei, nu vă pot uh, răspunde acum, nu vă pot oferi o listă specifică Um, cu dorințele noastre, apa și uh, canalizarea, de exemplu, sunt un bun început, însă și aș insista asupra recomandărilor specifice legate de alte trei drepturi. Educație, condițiile de lucru și standarde uh, de viață uh, adecvate. Recomandările pe care le Uh, facem acolo se, uh, sunt legate de inițiative existente ale Uniunii Europene. Din punctul nostru de vedere, în aceste trei uh, domenii există suficient de multe inițiative existente din partea Uniunii Europene pe plan extern pentru a um, profita de expertiza din domeniu în redactarea unor asemenea orientări generale. Deci, Acestea ar fi, de exemplu, trei uh, domenii unde Serviciul European de Acțiune Externă deține expertiza necesară pentru redactarea unor asemenea orientări generale. Domnul Sole a cerut mai multe detalii privind rolul Parlamentului din acest punct de vedere, ceea ce ne-a frapat pe noi în momentul în care am efectuat acest uh, studiu a fost modul în care agenda uh, drepturilor economice, sociale și culturale nu este um, bine structurată. Există acțiuni, însă nu au fost stabilite priorități și um, lipsește un uh, avânt mai mare din punctul nostru de vedere. Noua ni s-a părut că o instituție cum ar fi Parlamentul European are un rol important pentru a adresa uh, întrebările pertinente, pentru a întreba dacă această agendă a fost promovată suficient de puternic, pentru că Parlamentul European este instituția care poate înțelege uh, acțiunile altor instituții mai ales uh, pornind de la Uh, datorită uh, faptului că, această, că Parlamentul European a promovat această agendă mai mult decât celelalte instituții. Reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Drepturile Omului are și el un rol cheie pentru că el este uh, el are posibilitatea stabilirii agendei care trebuie să fie urmărită. și poate uh, influența uh, urmărirea drepturilor economice, sociale și culturale. În legătură cu statele membre pe care am dori să le numim sau nu, în uh, elaborarea um, raportului, desigur, nu am numit anumite state membre sau altele. Este important să înțelegem că drepturile economice, sociale și culturale pot fi diferite și în cadrul între statele membre. Și spun acest lucru din propria mea experiență din trecut, din Consiliul Europei, unde am avut de-a face cu statele membre pe o perioadă de mai mult de 10 ani. A fost foarte clar, am văzut foarte clar că există o divergență de opinii între statele membre când vine vorba de, da, de importanța drepturilor economice, sociale și culturale și când vine vorba de uh, modul în care acestea au fost uh, uh, înțelese, în modul în care uh, există abordări diferite și între uh, instituțiile europene. Deci nu este vorba de o situație diferită între statele membre, dar de diferite state membre care la momente diferite au uh, abordări diferite vis-a-vis -vis de aceste drepturi economice, sociale și culturale, ceea ce îngreunează instituțiilor europene navigarea pe niște ape uh, nu tocmai uh, liniștite, Deci este, nu pot să identific, să numesc state membre bune sau rele, ci să spun că este un peisaj complicat, caracterizat de o fărâmițare a imaginii care îngreunează durabilitatea unor instituții, care, uh, inițiative care vin din partea uh, instituțiilor europene și revin astfel la rolul cheie care îi revine Uniunii Europene în acest uh, peisaj complicat tocmai pentru a da uh, importanță acestei agende, pentru a uh, concentra uh, prioritizarea uh, acestor drepturi economice, sociale și culturale în contextul acțiunilor externe ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc, domnule profesor, vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. la procesul de elaborare a acestor orientări generale dedicate drepturilor economice, sociale și culturale de care avem nevoie atât de mult. Cred că a fost uh, o idee foarte bună să cerem elaborarea acestui studiu, o idee a Comisiei DROA, o contribuție concretă a Subcomisiei pentru Drepturile Omului în Parlamentul European. Este adevărat că subcomisia noastră se angajează pe subiectul drepturilor omului în state terțe. Însă, în același timp, statele membre ar trebui să acorde atenție mai mare drepturilor economice, sociale și culturale. Și mă gândesc mai ales la statele care au aderat mai târziu la Uniunea Europeană, valul din 2004 și 2007. Haideți să elaborăm aceste orientări generale și să ne asigurăm că drepturile civile, drepturile politice, dar și drepturile economice, sociale și culturale sunt respectate. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru prezentarea acestui studiu și o să ne continuăm activitatea după o scurtă pauză.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 Dear colleagues, uh, uh, dear audience, uh, the... Dragi colegi, trecem la următorul și cred că și ultimul punct de pe ordinea de zi. Raportul domnului Gărenț titlul către o strategie externă a UE împotriva căsătoriilor timpurii și forțate etape următoare. Practic, continuăm lucrările noastre la acest proiect de raport. Prezentarea sa a avut loc în luna februarie, iar astăzi vom dezbate amendamentele. Am primit 232 uh, de amendamente care sunt disponibile în toate limbile. Negocierile pentru amendamentele de compromis au și început, din câte am înțeles, așa este. Iar uh, Comisia FEM este uh, cea care va redacta un aviz. Data votului la AFET este prevăzută pe 16 mai. Acestea fiind spuse, am să dau cuvântul uh, domnului Gărenț, raportorul, pentru a prezenta punctul său de vedere asupra amendamentelor și a eventualelor amendamente de compromis. După care îi vom asculta și pe raportorii din umbră, dacă sunt prezenți, dar, în primul rând, domnule Gărânț, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai ați reamintit uh, etapele anterioare uh, și ce se va întâmpla până la următoarea ședință a comisiei noastre. La Strasburg, săptămâna trecută, ne-am întâlnit cu raportorii din umbră și am venit cu propuneri pentru amendamentele de compromis. Am să vă prezint uh, succint aceste amendamente. În primul rând, primul compromis uh, se referă la o limită de vârstă, uh, începând de la care uh, se permit căsătoriile. Vârsta stabilită a fost de 18 ani, pentru că la nivel internațional și național aceasta este vârsta în general acceptată. Au existat obiecții și reamintesc că în anumite state membre vârsta minimă este stabilită la 16 ani, Însă scopul nostru nu este aceea de, acela de a defini o excepție, ci o regulă și cred că ar fi corect ca toate statele membre să accepte această vârstă minimă, mai ales că ar fi bine ca această vârstă să fie inclusă și în țările în curs de dezvoltare. Compromisul 2 se referă la cauzele acestor căsătorii timpurii și forțate. În primul rând, uh, sărăcia, um, conflictele, catastrofele, dezastrele naturale și provocate de om, uh, faptul că femeile și fetele sunt uh, disprețuite și anumite tradiții culturale, toate aceste motive care sunt greu de înlăturat sunt cele care duc la aceste căsătorii. De aceea e nevoie de o abordare globală pentru a le face față. Tradițiile uh, vechi sunt extrem de înrădăcinate, uh, dar nu pentru că ele sunt înscrise undeva, trebuie să se mențină, nu trebuie să fie acceptate la noi sau în altă parte. Compromisul 3 reamintește că legea nu este suficientă în sine. E nevoie de strategii, acesta fiind de altfel și titlul raportului nostru, strategii și programe coerente. Avem deja o serie de state care consideră uh, căsătoriile timpurii și forțate ca concepte înscrise în legislațiile lor naționale, însă acestea nu merg mai departe atâta timp cât nu avem o strategie care să însoțească această legislație uh, împreună cu uh, sisteme de educație, intervenție în domeniul sănătății și așa mai departe. Compromisul 4 reamintește și el uh, tradițiile uh, și inegalitatea de gen, greu de acceptat uh, uh, peste tot în lume, însă asta nu înseamnă să renunțăm la obiectivul nostru și toate textele naționale, tot ce are de-a face cu promovarea egalității de gen, uh, reprezintă o prioritate pentru acțiunea la nivel internațional. Compromisul 5 insistă pe nevoia de cooperare între autoritățile dintre statele partener în relațiile pe care le avem cu țările terțe, cu țările în curs de dezvoltare, în special, și în acest sens e nevoie de o înțelegere comună între autoritățile omologe, pentru că noi nu putem impune legea la ei acasă, ci uh, trebuie să uh, ne gândim la modalități uh, de a introduce astfel de elemente în legislație și pentru a ne înțelege în ceea ce privește strategiile de cooperare. Comisia a spus de mai multe ori că este dornică să susțină astfel de programe. Compromisul 6 cere tuturor statelor să înscrie interdicția căsătoriilor uh, înainte de 18 ani în legislațiile naționale. Cooperarea în acest domeniu este cu atât uh, mai credibilă cu cât um, această legislație a fost deja adoptată la nivelul UE și vă reamintesc, nu e vorba doar de o vârstă minimă, ci în special de interdicția căsătoriilor forțate. Consiliul Europei a mers și mai departe, a adoptat o convenție, Convenția de la Istanbul, tocmai pe tema interdicțiilor Uh, față de căsătoriile forțate și uh, timpurii, acesta devenind uh, un adevărat element de referință pentru toată lumea. Compromisul 10 resursele absolut necesare pentru atingerea obiectivelor, acțiunile necesare în domeniul justiției, sănătății, educației, tot aici uh, trebuie să facem apel uh, la liderii religioși uh, și liderii diverselor comunități pentru a ajunge la un acord în ceea ce privește abordarea la nivel regional sau național. Compromisul 12, dacă mi-aduc bine aminte, subliniază importanța mijloacelor necesare, în special resurse bugetare la nivelul UE și al statelor membre pentru a finanța toate aceste proiecte de cooperare. Cooperare care se poate face la nivel triunghiular, deci uh, statele membre sau comisia pot interveni ca donatori de fonduri și ca uh, furnizori de idei și de strategii. Pe de altă parte, un actor internațional uh, sau umanitar, de exemplu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, uh, care reprezintă un element de referință în acest domeniu și are foarte mare experiență, bune practici reușite de-a lungul timpului în mai multe state unde a intervenit, cu abordări extrem de originale și corecte, judicioase, care ajută populațiile uh, pentru care au fost concepute aceste proiecte. Și uh, cum avem nevoie și de un pic de ulei în acest angranaj, uh, cerem comisiei, autorității uh, bugetare să ne ajute și cu mijloacele necesare uh, și nu va fi ușor dacă ținem cont de toate presiunile pe care le se impun asupra noastră pentru a reduce bugetul, dar vom merge mai departe. Compromisul 14 se referă la obiectivul de dezvoltare durabilă numărul 5, egalitatea de gen, planificarea familială, contracepția. Încercăm de asemenea să susținem um, abordarea she decides, ea decide în engleză. Un alt element pe care l-am inclus în compromis este impactul negativ al acelui Global Gag Rule și am avut ocazia la Parlamentul European să reamintim acest lucru de mai multe ori. Comunitățile locale sunt abordate în următorul compromis – și acesta este important pentru că dacă nu ținem cont de descentralizare, nu vom reuși nimic. Partenerii noștri sunt esențiali, țările în curs de dezvoltare, în principal, și toate acestea trebuie să se răsfrângă după aceea la nivelul uh, tuturor comunităților și pe întreg teritoriul. În ceea ce privește considerentele, înainte de a deschide dezbaterea, aș vrea să vă menționez unul dintre ele. 9 din 10 țări au procentajele pentru aceste căsătorii timpurii și forțate cele mai ridicate și uh, aceste țări se află pe lista țărilor cele mai fragile, vulnerabile. Deci, iată, probleme cu guvernanța, cu resursele, cu sistemul de educație și de sănătate și toate acestea mână în mână cu căsătoriile timpurii și forțate, cărora vrem să le punem capăt. Iată, dorim să ne aducem contribuția prin acest raport, printr-o intervenție puternică și am spus-o de mai multe ori uh, cu ocazia prezentării raportului de exemplu, Raportul nu inventează nimic, nu prezintă nimic nou. Totul s-a spus și s-a reiterat de nenumărate ori, însă ceea ce dorim acum este să mergem dincolo de aceste declarații, să schimbăm ceva, încercând să acordăm prioritate strategiilor cele, celor mai promițătoare. Mulțumesc foarte mult și aștept cu mare interes reacțiile dumneavoastră. Vreau să întreb dacă doamna Daniela Aiuto este prezentă sau nu, pentru că dânsa este raportor pentru avizul de la Comisia FEM. Nu, se pare că nu este prezentă. Domnule președinte, și eu mă așteptam ca doamna Aiuto să fie aici, de aceea nu m-am referit la această parte. Pentru că, în general, acasă, când femeia vorbește, eu îmi țin gura și doream să fac același lucru și aici. Dar, în concluzie, raportul este foarte bun și știu că dorim să includem în acest raport uh, toate elementele la care ținem foarte mult și Comisia FEM a lucrat foarte bine la acest uh, aviz. Eu cred că propunerile pe care le-a făcut Comisia FEM sunt uh, în marea lor majoritate compatibile cu textul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Gărenț. Dau cuvântul acum domnului Büchner. Vă mulțumesc. Cele mai importante lucruri au fost spuse deja. Dacă îmi permiteți doar câteva uh, remarci personale. În primul rând, din punctul meu de vedere, nu este posibil pentru Uniunea Europeană ca prin intermediul unui asemenea raport sau printr-un regulament să lupte împotriva căsătoriilor uh, forțate, pentru că femeile sunt într-o poziție vulnerabilă când recunosc că au fost forțate să se căsătorească. La noi, în țara mea, de exemplu, o o, există cazul unei femei care este amenințată, cu, este amenințată să-și piardă viața tocmai pentru că a încercat să scape dintr-o asemenea căsătorie forțată. Ce doresc să spun este că, din păcate, niciun regulament european nu va fi util din acest punct de vedere. Problema trebuie să fie rezolvată de la uh, rădăcină. Și din păcate, din punct cu abordare legislativă nu putem ajuta cu nimic. În al doilea rând, când vine vorba de căsătoriile timpurii, dacă spunem că nu uh, recunoaștem căsătoriile, că o căsătorie este posibilă doar de la 18 ani, ce se va întâmpla? Dacă călătorește familia uh, uh, tinerei respective, în temeiul tradiției, familia va considera că există o căsătorie și am, ne-am fi dorit să depunem un amendament uh, propriu, chiar dacă acesta nu va fi acceptat și să pune următoarea întrebare. Ce se întâmplă cu tinerele care au 16-17 ani? Uh, soțul va spune, păi are, va afirma că are 18 ani. Și uh, cred că în asemenea cazuri ar trebui să impune uh, un test medical pentru uh, stabilirea uh, vârstei. Însă, nu credem că există șansa ca un asemenea amendament să fie adoptat. Și următorul uh, punct în legătură cu care uh, probab, uh, probabil uh, lupt, uh, lupt uh, singur, știu Um, avorturile efectuate târziu sunt uh, o practică groaznică care ar trebui să fie, uh, să fie interzisă, însă, din nou, nu cred că am șansa, există șanse ca amendamentul meu să fie uh, adoptat și am ajuns la sfârșitul intervenției mele. Mulțumesc foarte mult. Din câte îmi dau eu seama, raportorii din umbră nu sunt aici, deci uh, putem uh, încheia această dezbatere din nou cu intervenția dumneavoastră, domnule raportor, dacă sunteți de acord. Dar un comentariu, domnule președinte, pentru că am uitat uh, să vă mulțumesc explicit pentru munca dumneavoastră excelentă și pentru felul în care ați încercat uh, să ajungeți la niște amendamente de compromis. A fost uh, foarte plăcut să lucrez cu dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Aș dori să-i răspund domnului Buchner în limba germană. Eu nu am, uh, nu am observat nimic în legătură cu avorturile uh, târzii cred că nu ați fi singurul care ați uh, apăra uh, interzicerea. Deci nimeni nu a susținut uh, o poziție contrară. Formularea este următoarea. Dreptul nu, nu mai mi-aduc aminte acum care este formularea respectivă. Este vorba și decides ceea ce înseamnă că ea are dreptul de a decide acest lucru. Da, însă trebuie să citim puțin uh, printre uh, rânduri. Nu este vorba de, uh, de susținerea avorturilor sau, sau nu. Și cele care susțin uh, libertatea de a face uh, avort trebuie să respecte anumite Uh, anumite uh, perioade de timp, 12 săptămâni. Deci eu nu am nicio problemă cu uh, propunerea dumneavoastră. Nu am auzit pe nimeni cu ocazia dezbaterii, dezbaterilor din comisii sau cu ocazia reuniunii raportorilor din umbră care să se ocupă. Deci dacă doriți să faceți o precizare în acest sens, aveți posibilitatea să depuneți un amendament în, în plenară, care sunt sigur că va fi susținut de majoritatea grupurilor politice. Die Sozialisten. Eh, eh, da. Socialiștii au, au, s-au, s-au referit sau mi-au, mi-au transmis eh, verbal opoziția. Da, eu cred că trebuie să clarificăm acest lucru. Nu e nicio problemă. și aș dori să insist cât de importantă este limita celor 18 ani. Și dacă vom începe aici să alegem formulări neclare sau să prevedem prea multe uh, excepții, nu ar fi foarte util din punctul meu de vedere. Eu știm cu toții că nici din punct de vedere psi, uh, psihologic, nici din punct de vedere material, uh, nu este o idee prea bună să te căsătorești înainte de a împlini 18 ani și dacă oricum există Există, există oricum uh, excepții și dacă le justificăm pe acestea și mai mult, atunci mă tem că vom pierde importanța vârstei de 18 ani. Este cea mai mare grijă pe care o am în legătură cu această idee. Și cred că tratarea femeilor, tratamentul femeilor migrante, migrantelor care uh, vin dintr-o regiune, provin dintr-o regiune unde căsătoria este permisă înainte de a împlini 18 ani, cred că aceste femei au același uh, drept de a fi tratate într-un mod uh, uman. Și acest lucru nu trebuie să fie suminat uh, prin uh, diluarea uh, vârstei. Pe bună dreptate ați uh, adăugat în intervenția dumneavoastră faptul că ar trebui să avem uh, o abordare preventivă și strategia care este propusă în acest raport se îndreaptă tocmai în această direcție, să furnizăm statelor instrumentele necesare pentru a pune în aplicare um, această idee. Este un apel lansat uh, de CEDEFCO, Serviciul European de Acțiune Externă, de a pune la dispoziție aceste uh, fonduri și Parlamentul European trebuie să își aducă contribuția prin politica bugetară, tocmai pentru a um, face pași înainte în acest uh, domeniu. Experiența mea colaborarea cu UNFPE și cu UNICEF este extraordinară. Uh, în această organizație există oameni extraordinari care au strategii bine puse, uh, bine puse la punct, cunosc situația din uh, diferitele regiuni și au reușit să fie pe aceeași lungime de undă cu Uh, cu actorii relevanți din uh, statele respective pentru a găsi tocmai soluții care funcționează uh, la fața locului. și s-a ajuns la uh, interzicerea prin lege a acestor căsătorii forțate și uh, timpurii. Deci lucrurile pot funcționa foarte bine dacă este definită, de exemplu, o strategie, de exemplu, planuri naționale de acțiuni. Sunt uh, modele urmate de UNICEF și de UNFPE, organizații care lucrează și ele pornind de la asemenea planuri de acțiune și sper că am reușit să răspund uh, majorității întrebărilor formulate de domnul Buchner și sper că am reușit să îndepărtez uh, eventualele neînțelegeri. Dacă nu, o să încerc să le îndepărtez în discuțiile ulterioare. Vă mulțumesc! Uh, Vă mulțumesc! Vom continua dialogul pe aceste teme cu același spirit de cooperare și acum declar finalizată dezbaterea și vă urez o seară plăcută. Okay. Okay.